στις 22 Τετάρτου 2010. Τα συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της... Doamnelor și domnilor, data trecută la Strasburg, procesul verbal al sesiunii a fost distribuit. Aveți observații? Dacă nu este cazul, atunci procesele verbale sunt adoptate. Am două comunicări. În primul rând, doresc să vă informez că în cadrul acestei sesiuni veți vedea aici, în sala de plenară, tehnicieni de televiziune care vor filma dezbaterea și votul pentru a produce un film la 360 uh, de grade referitor la lucrările din Parlament. Acest film va face parte din expoziția permanentă despre lucrările Parlamentului de la noul centru de vizitatori al Parlamentului European de la Bruxelles. Tehnicienii vor fi discreți ca să nu încurce buna desfășurare a lucrărilor. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Cea de-a doua comunicare. Din partea grupului Partidului Popular European am primit niște cereri de numire în comisiile parlamentare. Lista aceasta va figura în procesul verbal al ședinței de astăzi. Dacă nu se prezintă nicio observație până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Dragi colegi, împreună cu grupurile politice, doresc să prezint următoarele modificări la ordinea de zi. Astăzi, 5 mai, punctul 1, discuția comună a celor două rapoarte ale domnului Mendes de Vigo, va fi primul punct pe ordinea de zi. După aceea se va adăuga la ordinea de zi un nou punct, declarațiile Consiliului și Comisiei referitoare la pregătirea summitului șefilor de state și de guverne din 7 mai privind zona euro. Îi vom asculta pe cei care vor lua cuvântul în numele grupurilor politice și nu va fi catch the eye. În uh, al treilea rând, titlul declarațiilor Consiliului și Comisiei privind standardizarea vehiculelor electrice va fi modificat. Acum se va numi declarațiile Consiliului și Comisiei privind vehiculele electrice, privind mașinile electrice. Raportul Prodi, care trebuia să aibă loc să fie discutat astăzi, va fi uh, votat joi. Acum modificările pentru joi 6 mai 2010. Votul privind raportul domnului Moreira referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului în legătură cu acordarea unei asistențe macrofinanciare Ucrainei se amână pentru plenara mai 2. Și punctul 2, votul privind moțiunea de rezoluție privind proiectul de regulament al Comisiei ce stipulează orientările legate de un mecanism de compensare între uh, operatorii rețelelor de transport și abordarea comună reglementativă pentru stabilirea taxelor de transport va fi scos de pe ordinea de zi. Aveți observații? Dacă nu sunt observații, atunci aceste modificări se adoptă. Așadar, ordinea de zi a fost stabilită și adoptată. Dragi colegi, există și o procedură de modificare privind voturile de astăzi. După reuniunea de ieri dintre președintele Buzek și prim-ministrul Zapatero, s-a hotărât că trebuie să înceapă imediat un dialog la cel mai înalt nivel instituțional în legătură cu anumite aspecte procedurale legate de descărcarea Consiliului. Deci, președinția propune amânarea votului acestui subiect pentru o plenară ulterioară. Are cineva observații? Aveți observații? Văd că nimeni nu ridică mâna. Foarte bine. Dat fiind că sunt observații, deschid procedura. Vreau să ascult un vorbitor pentru și unul împotrivă. Cine dorește să vorbească pentru? Pentru această propunere. Domnul Schulz. Domnule președinte, Mulțumesc. Domnule președinte, înainte de întâlnirea domnului Buze cu domnul Zapatero, uh, am, abia am auzit de această întâlnire între cei doi și pornesc de la premisa că um, există o serie de puncte controversate uh, pe care trebuie să le discutăm noi cu reprezentanții Consiliului. De aceea, o discuție suplimentară cu siguranță este un lucru rezonabil. Uh, de aceea, ceea ce vom decide astăzi, și anume amânarea descărcării bugetare a Consiliului, este uh, o procedură binevenită. Am discutat uh, azi dimineață despre acest lucru și am spus că dacă există o șansă ca întrebările care sunt deschise referitoare la uh, pot fi, la acesta se poate răspunde mulțumitor pentru Parlament, atunci haideți să folosim această șansă și în felul acesta să sporim și încrederea și să folosim această încredere nu numai pentru descărcare, ci și pentru alte domenii. De aceea suntem în favoarea acestei propuneri. Uh, uh, uh, și împotrivă va vorbi domnul Stas. Stimați, colegi, stimate colege, l-am auzit pe domnul Schulz. Sunt vicepreședinte al eh, Comisiei pentru Control Bugetar și împreună cu alți colegi am participat la negocierile informale cu Consiliul. Amânarea descărcării eh, S-a bucurat de majoritate în comisia noastră 27 de um, voturi pentru. Noi am purtat negocieri informale cu Consiliul pentru a ajunge la un consens, însă Consiliul nu a dorit să negocieze mai îndeaproape cu noi și există un singur motiv dacă, pentru amânarea acestor, acestei descărcări. Consiliul dorește să discută cu noi, atunci trebuie să ne transmită toate documentele pe care le-am solicitat. În al doilea rând, legislația. Descărcarea bugetară trebuie să se facă conform standardelor noastre și conform uh, regulamentului privind descărcarea bugetară. Acolo scrie că o descărcare bugetară trebuie realizată înainte de data de 15 mai. Este vorba despre descărcarea bugetară uh, 2008 N plus 1, deci înseamnă 15 mai 2010. Până la această dată trebuie realizată descărcarea. Uh, dacă nu votăm astăzi despre acest lucru, atunci vom încălca propriul, uh, propriul regulament de procedură și acest lucru presupune și înseamnă un management greșit. Are cuvântul domnul Czarnecki. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jestem szósty rok w Parlamencie Europejskim i... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de șase ani în Parlamentul European și nu aș dori să țin uh, predici nimănui, dar aș vrea să îl uh, întrebăm pe raportor ce părere are. Cred că ar fi important, pentru că e un subiect extrem de important. Vreau să amintesc tuturor că Parlamentul în acest mandat a acordat descărcarea Consiliului în noiembrie anul trecut. Deci, încă o dată, Consiliul nu a prezentat toate documentele cerute și uh, sunt șocat că uh, a, a, abia acum am primit documente pe 2007. Nu este deloc ceea ce așteptam. Însă sunt pregătit să uh, fac un compromis și să dau o a doua șansă Consiliului, dar cred că ar trebui să fie ultima șansă acordată Consiliului pentru a prezenta la timp toate documentele necesare și să respecte regulile ca să putem să ne exercităm controlul bugetar așa cum se cuvine. Poate că am putea să acordăm uh, 4, maxim 6 săptămâni Consiliului și să votăm în iunie. Mulțumesc! Haideți acum să votăm. Vreau să știu cine este pentru amânarea votului pentru următoarea sesiune. Deci cine este pentru? Apuheș. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem acum la vot. Prota. Η έκθεση του κυρίου Γκαρσία Μαργάλο Ιμαρφίλ με ονομαστική. Primul raport pe care îl vom vota este raportul Garcia Margallo Imarfil, vot prin apel nominal. E vorba de cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul TVA. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul? Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul CASA privind sistemul comun al TVA și normele privind facturarea. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Îngrinete singharitire Se adoptă. Felicitări raportorului. Cel de-al treilea raport, raportul Speroni, privind cererea de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav Ransdorf. Supun raportul la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează acum votul raportului domnului Cernețchi privind descărcarea pe 2008, bugetul general al Uniunii Europene, Curtea de Justiție. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum raportul Cernețchi privind descărcarea pe 2008, Curtea de Conturi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul Cernețchi, descărcarea 2008 pentru mediatorul european. Pentru, împotrivă, abțineri. Raportul Cernețchi privind descărcarea pentru controlorul european al protecției datelor. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumim raportorului. Acum raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Centrul de traducere al organelor Uniunii Europene pe 2008. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru CDFOP. Surpun la vot acest raport prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea 2008, Agenția Comunitară de Control a Pescuitului. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 Agenției Europeană pentru Reconstrucție. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 Agenției Europeană a Securității Aeriane. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 Agenției Europeană a Produselor Chimice. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 Agenției Europeană pentru Mediu. Supun la vot, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 Agenției Europeană pentru Siguranța Alimentară. Vot prin apel nominal și, atenție, există un corrigendum privind versiunea în limba italiană a raportului. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008, privind Observatorul European al Drogurilor și Toxicomaniilor. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea 2008 pentru Agenția Europeană a Medicamentelor. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Agenția Europeană responsabilă de siguranța rețelelor și a informațiilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Agenția Feroviară Europeană. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul doamnei Mathieu privind descărcarea 2008 pentru Fundația Europeană pentru Formare Profesională. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă raportul Mathieu privind descărcarea 2008 pentru Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate la locul de muncă. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Fundația Europeană pentru ameliorarea condițiilor de viață și de muncă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Eurojust, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea 2008 pentru Agenția Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Frontex. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru Autoritatea Europeană de Supraveghere GNSS. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Mathieu privind descărcarea pe 2008 pentru inițiativa comună SESAR. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări doamnei raportor. Ημερήσια διάταξη. Trecem acum la votul raportului Simpson privind echipamentele sub presiune transportabile. Examinăm propunerea de directivă. Amendamentul 66. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul numărul 2 este caduc. Cine e pentru propunerea astfel modificată? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot prin apel nominal. Vă rog pe toți să luați lecții de greacă, pentru că veți avea nevoie la voturile acestea și mai ales după evoluțiile din țara mea. Deci, am votat propunerea astfel modificată. Cine este pentru propunerea modificată? Excelent. Împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția legislativă vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Felicitări raportorului. Se adoptă. Conform ordinii de zi, urmează votul raportului domnului Leichtfried referitor la tarifele de securitate aviatică. Și examinăm amendamentele comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Comisiei TRAN. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 46 pentru abțin, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm, verificăm atunci. Verificare electronică pentru 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 44. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45, tot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul, spuneam, și se respinge. Acum supun la vot propunerea comisiei astfel modificată pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot prin apel nominal acum proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Conform ordinii de zi, urmează votul raportului Simpson privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport. Supun la vot amendamentele 1 și 2 ale Comisiei. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 19, vot prin apel nominal. Amendamentul 3 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Supun la vot propunerea astfel modificată pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Supun acum la vot votul, uh, proiectul de rezoluție legislativă. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului. Conform ordinii de zi, trecem acum la raportul Kirilov, pe care îl vom vota. Este vorba despre dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, uh, simplificarea acestora și administrarea. Există câteva uh, modificări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 19. Cine este? Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22. Pe, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 23. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 18, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum vom vota um, propunerea astfel modificată pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Acum vom vota rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Conform ordinii de zi, Trecem acum la votul referitor la propunerea de rezoluție a conferinței președințelor referitoare la uh, intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și uh, procedurile aferente. Amendamentul 1 se retrage. Nu, îmi cer scuze. Vă rog. De ce a fost retras acest amendament, domnule președinte? Noi l-am retras pentru că la conferința președinților s-a discutat că îl vom examina în continuare și acest lucru îl verificăm. În amendamentul nostru rugăm Comisia să examineze regulamentul, în special relațiile dintre Uniunea Europeană și Cipru. Votăm acum cifra 1, aliniatul 1, prima liniuță de la 1 la 9, din textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Vom supune acum la vot rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Conform ordinii de zi, trecem acum la votul proiectului Zayer referitor la competența de delegare legislativă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Nu, nu. Îmi cer scuze. Acesta devine caduc. Și textul original de asemenea, așa încât trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vom vota acum proiectul de rezoluție astfel modificat pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. am constatat că socialiștii nu au apucat să voteze. Cine este pentru? Împotrivă. A, deci, să vă învăț cum sună în limba greacă, pentru a merge mai repede. Η μερίσια διάταξη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 Acum, pe două părți, textul uh, inițial la aliniatul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Trecem acum la textul inițial, uh, alineatul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Vom uh, supune acum la vot rezoluția per total. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ordinea de zi prevede acum votul referitor la raportul domnului Trupel privind europeana următoarele etape. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Textul inițial devine astfel caduc. Conform ordinii de zi, votăm acum raportul doamnei Paulsen, evaluarea și analizarea planului de acțiune pentru bunăstarea animalelor în intervalul de timp 2006-2010. Textul inițial, aliniatul 9, vot pe trei părți. Partea 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Vot prin apel nominal. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 18, 2 două părți. Cine este pentru? Pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge, se respinge. Aliniatul 19 pe două părți. Partea întâi, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul ce pe două părți. Ce trebuie să verificăm? Partea întâi, încă o dată, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final privind rezoluția pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Felicitări doamnei Paulsen. Trecem acum la votul referitor la raportul domnului Le Foll, Agricultura în Uniunea Europeană și schimbările climatice. Aliniatul 7, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 18 pe două părți. Spun aliniatul 18 pe două părți, ambele vot prin apel nominal. Partea 1. Votul este deschis. Votul este închis. se adoptă. Partea a doua, vot prin apel nominal, votul este deschis. Deci votăm acum prin apel nominal partea a doua. Votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 20. Vot pe părți. Amândouă, prin apel nominal, partea întâi, Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 31 pe trei părți. Vot prin apel nominal. Partea întâi, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a treia. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 36, vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Apoi, referirea 3, vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vom vota acum rezoluția. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări domnului Le Foll. Trecem acum la votul asupra raportului domnului, domnului Dorfman, agricultura din zonele cu handicapuri naturale. Aliniatul 5, vot pe părți, partea 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm prin vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Supun acum la vot uh, rezoluția, vot final. Nu? Doriți să verificăm încă o dată aliniatul 6? Bine, atunci verificăm electronic votul uh, la aliniatul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Vot final. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări domnului Dorfman. Trecem acum mai departe la următorul vot. Supun la vot raportul doamnei Del Castillo Vera despre o nouă agendă digitală pentru Europa. Aliniatul 14, două părți, partea 1, cine este pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bun, verificăm electronic. Fac trei verificări electronice și dacă de fiecare dată am dreptate, nu vom mai verifica electronic a patra oară. Deci vot electronic, votul este deschis, votul este închis. Se adoptă. Deci era corect. Aveam dreptate. Votăm acum rezoluția per total pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări uh, doamnei Castilio Vera. Conform ordinii de zi, urmează raportul domnului Liberatski referitor la descărcarea bugetară, secțiunea 3, Comisia. Domnul Liberațchi, raportorul are cuvântul. Nu sunt domnul Liberațchi, însă doresc să îi uh, propun o corectură tehnică. La aliniatul 284 scrie că blocurile 1 la 4, uh, vreau să spun că blocurile de la 1 la 4 trebuie adăugate ca completare. Mulțumesc! Domnule Liberațchi, doriți să luați cuvântul și dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mi-a fost greu să ajung la Strasbourg, de aceea le mulțumesc colegilor care au contribuit la dezbatere. și Consiliul a fost uh, reprezentat la procedura de descărcare pentru că este vorba despre o procedură care uh, nu vizează doar uh, Uniunea Europeană, ci toate statele membre. Raportul meu conține o serie de propuneri care dorește doresc să scadă rata de eroare și să îmbunătățească compatibilitatea între informațiile dintre comis, de la comisie și de la Curtea de Conturi și să ne permită în aceeași măsură tuturor să identificăm impactul asupra um, problemelor și zonelor cu probleme adevărate în ceea ce privește cheltuielile. Acest proces de descărcare este foarte important, de aceea doresc o dezbatere la nivel mai înalt, în care să se implice și instituțiile Uniunii Europene, statele membre, care uh, sunt responsabile uh, în măsură de 80% de cheltuieli. În ceea ce privește descărcarea 2008, aceasta conține multe lucruri care sunt uh, importante în ziua de azi. Vrem să ne asigurăm că Grecia va putea să-și depășească problemele care provin din trecut. O secțiune trebuie să ne asigurăm că practicile noastre vor fi mai efective pentru că nu putem schimba natura Uniunii Europene cu Turcia. Deci trebuie introdusă și această secțiune. Toate îmbunătățirile pe care le-am propus sunt esențiale. Dificultățile financiare curente înseamnă că fiecare euro trebuie uh, să aducă beneficii cetățenilor în toate țările europene. Sper că vom lucra bine cu Comisia și Curtea de Conturi în următoarele săptămâni pentru a reuși să punem în practică propunerile noastre și aștept cu nerăbdare să vă spun cum a mers implementarea în lunile următoare. Vă mulțumesc! Bun, trecem acum la vot. Începem cu uh, vot prin apel nominal. Rezoluția per total. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum partea a doua. Decizia a doua referitoare la Agenția Executivă, Educație, Audiovizual și Cultural, uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia a treia, a, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A patra decizie. Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia 5 -a, Agenția Executivă privind rețeaua transeuropeană de transport pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Referitor la propunerea de rezoluție, amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 18 pentru, îmi cer scuze, vom vota pe două părți aici. Partea întâi. Amendamentul 18, partea 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să respingem. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, Să respingem. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, nu văd, nu vă văd ridicând mâna. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Textul inițial, lăsați mi voie să verific.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 Vot prin apel nominal, amendamentul 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. să respingem Amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. Amendamentul 4. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Votul este închis. să respingem Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 116, aliniatul 116 pe două părți, partea întâi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic amendamentul 1. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. Vot nominal. Cine este pentru? S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 și 14. Prin apel luminal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 11 în două părți. Prima parte, vă rog, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua acum, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 și 15, Vota pe nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Vot final pentru, împotrivă, Încă o dată vă rugăm să votăm. Vot electronic. Votul s-a deschis. Vot prin apel nominal. Votul s-a închis acum. Felicitări. Se adoptă. Acum, raportul doamnei Ayala Sanchez în ceea ce privește uh, raportul pe 2008 privind Fed, Fondul de Dezvoltare Europeană. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, deci. Amendamentul 1 acum. Pentru împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2. Devine caduc. Votul final acum. Vot, uh, cine este pentru împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Felicitări, doamna Ayala Sander. Sender. Avem raportul privind descărcarea generală 2008, Parlamentul European. Votăm raportul domnului Stais. Amendamentul 437. Cine este pentru împotrivă? Avem deci un vot prin apel nominal asupra textului în ansamblul său. Deci votăm raportul. Votul s-a deschis, votul s-a închis acum. Se adoptă. Acum trecem la amendamente. 4 și 37. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 6. În două părți. Votăm prin apel luminal, vă rog. <clears throat> Vă rog. Micro. I tried. Microfon, vă rog. Eh, eh, Domnule președinte, dragi colegi, dorim un amendament oral la prima parte a acestui amendament. Și ar fi cam așa. Opinia privind eh, faptul că un sistem de guvernanță eficientă trebuie să aibă un sistem de gestiune eficace și directorii trebuie să fie selecționați printr-un sistem eficace care să ia în calcul nu numai uh, meritul, ci și distribuția geografică și egalitatea de șanse. Iată cele două elemente care trebuie să figureze alături de merit. Vă mulțumesc. Bun, foarte bine. Acum supunem la vot prima parte a amendamentului. Vot 6. Votul s-a deschis. Și asta include și amendamentul oral. Obiecțiuni? Comentarii? Nu avem de oameni care obiectează sau de membri. Încă nu am deschis votul aici, să știți. Amendament, apel nominal la prima șase, parte din șase, inclusiv amendament oral. Cine este pentru Deschidem votul electronic. Acum vota a doua. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Vă rog. pentru a clarifica privind amendamentul 6, l-am votat împreună sau fără amendamentul oral tocmai propus? Panda, imun oral amendment. Cred că am fost suficient de limpede și am și spus de mai multe ori că votăm cu amendament oral. Prima parte de la 6, care include amendamentul oral. Am spus-o și am repetat-o. Dragi colegi, dragi colegi, Dragi colegi, nu avem un timp nelimitat. Acei 40 de membri despre care este vorba nu s-au ridicat, așa că vă rugăm să vă ridicați atunci când trebuie. Îmi pare rău, președintele trebuie să ia o hotărâre. Însă dacă au existat probleme și confuzii, o spun încă o dată că partea întâi cu amendament oral se este, este supusă la, amendament, la apel nominal și deși la vot, deschid votul încă o dată. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua acum. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Votul s-a închis, deci. Respins. Amendamentul 10. Președintele are o intervenție. Da. Amendamentul 7 acum. Cine este pentru, împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 și 38. Acum cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, în două părți, ambele prin apel nominal, prima parte, s-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10 și 42 devin caduce. La 31 acum, prin apel nominal, votul s-a deschis. 32, pardon. Votul s-a închis acum. Votul s-a închis la 32, care este respins. Amendul 40. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri, este respins. 22. Apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 64 pentru împotriva abțineri respins. 14 pentru împotriva abțineri respins. 13 și 39. Cine este pentru împotrivă se adoptă. Acum 15 pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 16 pentru, împotriva, Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Da, amendamentul 16. Avem vot electronic. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a adoptat 17 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 18, apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este respins. Amendamentul 19 pentru împotrivă. Abțineri respins. 20 pentru împotrivă. Abțineri. Respins. 21. Două părți. Ambele cu apel nominal. Prima parte. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. și este respinsă. Votul s-a deschis la a doua parte. Amendamentul 21. Votul s-a închis acum. Respins. Amendamentul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 23. 4 pentru împotrivă abțineri respins. 23 pentru împotrivă abțineri se respinge. 24 acum pentru împotrivă abțineri respins. 25 vot prin apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este respins. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineatul 86, prin apel nominal. Votul s-a deschis, vă rog. Votul, deci, s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Acum amendamentul 34 și 41 votăm prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Adoptat. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Este respins. 29. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 35 pentru, împotriva, abțineri. Respins. 3 pentru, împotriva, abțineri. Încă o dată, o luăm de la capăt, la 3, pentru, împotriva, abțineri, să respinge. 30, cine este pentru, împotriva, abțineri, Respins. 36. Apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este respins. Amendamentul 2. Pentru, împotriva. abțineri, respins. Vot final. Vot prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis acum. Felicitări raportorilor, raportorului. Este adoptat raportul, acum raportul Cernețchi. Domnul Cernețchi privind descărcarea. 2008. Bugetul Consiliului, deci. Vot pe ansamblu. Pentru potriva abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, comitetul regiunilor, partea 7, raportul domnului Cernețchi, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă. A se a respinge. Vot final pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. acum raportul Mathieu, descărcarea 2008 privind uh, financiară a agenției de training. Vot uh, prin apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă Felicitări! Deci, raport al doamnei Mathieu privind Colegiul European de Poliție, vot în apel nominal, privind această descărcare, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Și acum, moțiunea pentru rezoluție, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă felicitări. Cum trecem la raportul doamnei Sala Franca Sanchez Nera privind strategia europeană pentru relațiile cu America Latină. Amendamentul 7, începem cu el, cine este pentru împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 20, pentru împotriva abțineri, respins. Doamna Ayala. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am votat uh, descărcarea pentru Comitetul Economic și Social. Poate mi-a scăpat mie ceva, dar am trecut direct la Comitetul Regiunilor, dacă nu mă înșel. Επαναλαμβάνω, τροπολογία 20. 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Cine este pentru împotrivă? Votăm la 20. Este respins. 8 acum. Cine este pentru împotrivă, abțineri, respins. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9 pentru, împotrivă, abțineri, este respins. În limba engleză, cum președintele Bun, uh, acum, cine este pentru? Trecem la 10. Cine este pentru împotrivă? Abțineri se adoptă. 10, deci, pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Aliatul 8. Pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 9. Paragra aliniatul 9. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament paragraful 10 pentru. Nu, nu, nu. Vreau să spun că e vorba de amendamentul 11 care se referă la liniatul 10. Acum, cine este pentru, împotriva, abțineri, este respins. Amendamentul 23. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Textul respectiv devine caduc. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 12 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 33 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 13. Apel nominal. Votul e deschis. Botul s-a închis. Respins. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 24, în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua acum. Pentru, împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Textul inițial, aliniatului 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Verificăm. Vot electronic la aliniatul 34. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. se adoptă. Da, am avut dreptate. Spune președintele. Continuăm. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29 în două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins alineatul 48. Textul inițial, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 13, apel nominal, votul s-a deschis. 30. Amendamentul 30, votul s-a închis acum. Respins. Amendamentul 31. Apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Devine caduc textul inițial de la 55, acum votăm 56, aliniat 56, cine este pentru? Împotrivă. abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. abțineri, adoptat. Alineatul 58. Textul inițial. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Votul final al rezoluției. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Felicitări raportorului. Dragi colegi, vă dați seama că într-o singură după masă aici încercăm să punem toate voturile pe care nu le-am avut la Strasburg într-o singură săptămână, deci vă rog frumos să dați dovadă de răbdare. votul celor trei propune de rezoluție privind reuniunea la înalt nivel UE-Canada 5 mai 2010. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că s-a respins, dar o să verificăm.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 Amendamentul 8. Prim vot nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3 pe, pe două părți, partea 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, de două părți. Prima parte, cine este pentru? Partea 1. amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Trebuie să verificăm electronic amendamentul 2. Supunem la vot electronic. Cine este? S-a închis votul. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Uh, Doar uh, vreau să vă informez că amendamentele care figurează aici la aliniatul 8 din partea GUE și Vers au același text ca în rezoluția din septembrie 2009. Deci am vrut să vă informez, este exact aceeași poziție și nu cred că este necesar să ne schimbăm poziția înainte de a negocia acordul SWIFT. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Albrecht. Iar acum, amendamentul opt Raportoarea, vă rog. Vreau să informez pe colegi că nu trebuie să ne schimbăm poziția. Este în acord cu textul rezoluției. Amendamentele sunt aici superflue. Mulțumesc. Tropologia 8. 9... Amendamentul 8. Bun. Nu vom avea o dezbatere pe tema aceasta, spune președintele. Îmi pare rău. Nu, mă, mă simt totuși generos. 10 secunde, vă rog. Dear colleagues, I just... Stimați colegi, cred că este important N-aș vrea să uh, mă întrerupă extrema dreaptă. Vă rog. Cred că și dumneavoastră doriți să fiți informați în legătură cu acest subiect. Este uh, vorba despre transfer de pachete de date către Statele Unite. Acesta este subiectul amendamentului 8. Uh, și vrem să știm dacă este pentru sau împotriva poziției. Bun.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 propunerea de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Stimați colegi, mai avem două voturi. Επί την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος 6 a fost prevăzut acum să votăm propunerile de rezoluție cu privire la negocierile pe tema datelor PNR. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 10 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 16 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 20 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amen... Acum votul final. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bun, felicitări! Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și votăm cele patru propuneri de rezoluție cu privire la interzicerea folosirii cianurii în uh, tehnologia de minerit. Amendamentul 3, vot cu apel nominal, Să deschis votul. S-a închis votul. Aporiptete. Se respinge. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 2, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Peraș Fuvorie. S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm cu apel nominal votul final. Vă rog să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări. Și acum în engleză. Felicitări, domnule raportor. Felicitări și ne revedem pe Ne revedem data viitoare, așadar 21 de persoane au cerut uh, explicații de vot acum.